ladies and gentlemen, it's... Doamnelor și domnilor, depășit cu 5 minute ora anunțată. Trebuie să începem discuția din această după-amiază. Impactul Brexitului, impactul Brexitului asupra Uniunii Europene și uh, politica energetică. Titlul este Brexitul și politica energetică și în lista participanților la acest atelier. Uh, am văzut multe persoane, mi s-a spus că această sală va fi ocupată. Oricum, însă, avem ocazia să discutăm cu invitații într-o manieră mai directă. Ceea ce este foarte important pentru noi care suntem specialiști în domeniu, în mod special, și eh, vorbim despre sistemul energetic, eh, piața energetică este interconectată și eh, există o legătură directă între Marea Britanie și Franța, dar și cu țările de jos, din câte știu. Există o serie întreagă de conducte între Marea Britanie și Norvegia și, bineînțeles, și cu Franța. Acestea sunt conexiunile. Nu cred că se va renunța la ele după Brexit, dar mai așteaptă mai puțin de un an uh, până la Brexit și iată că ne interesează și analizăm în atelierul de astăzi perspectivele. Dispunem de o oră și 30 de minute pentru uh, acest atelier. Va trebui să încheiem lucrurile la orele 16 întregile, da, întreaga dezbatere va fi transmisă pe internet, așa că uh, să vă aranjați puțin pentru această transmisie. Am publicat uh, programul pe site-ul nostru, după aceea vom uh, publica pe site-ul Parlamentului și o sinteză a acestor întâlniri. Invitații noștri vor primi câte 10 minute pentru prezentare și este foarte interesant că politicienii uh, nu prea reușesc să respecte nici termenul de 10 minute, nici de 5 minute, dar cei care sunt specialiști în diverse domenii reușesc să respecte acest termen. Deci vom vedea dacă sunteți tehnician sau politician. După prezentarea pe care o veți face dumneavoastră, urmează și ceilalți colegi care sunt invitați. Va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri și, sigur, vom vedea ce întrebări sunt adresate pentru ca dumneavoastră după aceea să Vedeți, dacă doriți să răspundeți imediat, după ce o întrebare v-a fost adresată, în clipa de față uh, nu suntem foarte mulți prezenți în sală. Primul vorbitor, domnul Simonetaria Taria Pietra, ne va uh, prezenta impunerea impactul potențial al Brexitului asupra eh, sistemului energetic al celor 27 de state membre. Invitatul nostru este expert în probleme energetice, dar și de protecție a mediului înconjurător eh, și inclusiv eh, expert în această problematică în spațiul euromediteranean este deosebit de interesant pentru că în felul acesta are o expertiză și în ce privește legăturile uh, sectorului energetic cu uh, Turcia. Oricum, uh, este expert și în Asociația Economiștilor Euro-Mediteranieni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a vorbi aici despre sectorul energetic, despre impactul asupra pieței uh, interne. Deci, am uh, lucrat la um, un studiu privind impactul Brexitului asupra uh, celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Noi trebuie să ne gândim și care va fi impactul Brexitului de fapt asupra sistemului energetic din Marea Britanie, pentru că s-ar putea să apară lacune, să vedem care vor fi implicațiile pentru cetățenii și companiile din cele 27 de state membre. Dar pentru a vedea care va fi impactul. Analizăm în mod special opt subiecte pe care aș dori să le eh, descriu astăzi. Este vorba despre viitorul pieței energetice, interoperabilitatea fondurilor eh, europene și participarea organismelor din eh, Regatul Unit cum va putea Europa să-și atingă obiectivele energetice fără Marea Britanie. Ne vom ocupa și de problema electricității și furnizării de gaze naturale și ne vom concentra și pe un uh, subiect special, impactul asupra piețelor energetice prin retragerea companiilor din Marea Britanie și inclusiv impactul asupra Irlandei. Noi nu am reușit să uh, găsim un impact uh, substanțial al Brexitului asupra sistemului energetic uh, al celor 27 de state membre, spun de la început, pentru că fie cu Marea Britanie, fie fără Marea Britanie, Uniunea Europeană va reuși să își atingă obiectivele energetice și să aibă suficienți furnizori energetici. Dar oricum însă un număr de detalii importante vor trebui să fie uh, rezolvate în perioada de negocieri care a mai rămas. Și eu cred că va trebui să acordăm o atenție specială asupra impactului Brexitului, asupra sistemului uh, din Irlanda acesta este uh, subiectul deosebit de sensibil um, din perspectiva uh, celor 27 de state membre. Dar să mă refer acum la fiecare element în parte. Uh, în ce privește impactul Regatului Unit. <laughs> Regatul Unit este membru al Organizației Mondiale a Comerțului și practică importul și exportul energetic în condiții uh, de gratuitate la graniță în interiorul Uniunii Europene. Deci acum va trebui să se găsească o soluție la nivelul celor 27 de state membre pentru ca schimbul de uh, energie să nu uh, fie afectat de perturbări în urma Brexitului. Oricum, uh, dacă Regatul Unit nu va trebui să mai respecte regulile din Uniunea Europeană, ar putea să recurgă la un opt-out uh, din formula de optimizare comună existentă în clipa de față pe piața energetică. Deci ar putea să existe um, un regres în ce privește eficiența și va fi perceput nu doar de către Regatul Unit, cât uh, și, și de cele 27 de state membre. Oricum, există o influență mică dinspre uh, Uniunea Europeană um, asupra acestei problematici a taxării sectorului energetic. Uh, după aceea, în ce privește proiectele energetice, Regatul Unit uh, are un acces mai limitat la finanțare prin fondurile EFSI, Fondul pentru uh, Orizont 2020, alte fonduri care funcționează în interiorul Uniunii Europene și trebuie să reținem că uh, Ă, există aici probleme legate de Banca Europeană de Investiții și de modul în care Banca Europeană de Investiții se va implica în acest proces. Și asta este parte a negocierilor, nu doar în ce privește sectorul energetic, ci toate sectoarele în care Banca Europeană de Investiții este activă pentru că ă, rezolvarea acestui aspect este important pentru Europa. Europa. În ce privește participarea la organismele de reglementare, noi credem că Brexit nu va avea un impact substanțial în ce privește uh, părțile și domeniile de funcționare ale organismelor de reglementare din interiorul Europei. După Brexit, statutul fiecărui reprezentant britanic în aceste instituții se va modifica, dar dacă vor exista acorduri cu cele 27 de state membre ale Uniunii, Regatul Unit ar putea să aibă dreptul să dețină diverse poziții în aceste instituții, așa cum și alte state non-EU beneficiază de asemenea posibilități. Un subiect foarte important care s-a aflat pe ordinea de zi în ce privește impactul Brexitului asupra sectorului energetic se referă la capacitatea Uniunii Europene de a-și atinge obiectivele energetice și de protecție a climei. Dacă Regatul Unit uh, își va respecta din acest punct de vedere obiectivele de până acum, este foarte posibil să fie invitat să participe la noile structuri de guvernanță în acest domeniu. Dacă, pe de altă parte, Regatul Unit nu uh, va dori să mai atingă obiectivele climatice și de protecția mediului, atunci sigur că s-ar putea să apară din acest punct de vedere întârzieri. Până la urmă, schimbările ar putea să fie dramatice în acest caz pentru uh, cele 27 de state membre. În ce privește sistemul uh, uh, tranzacționării certificatelor de mediu, aici ar putea să apară probleme pentru sistem pe termen mai lung. În ce privește securitatea furnizării de electricitate și de gaze naturale, nu uh, ne așteptăm ca uh, Uniunea Europeană să fie afectată de Brexit, pentru că comerțul între cele 27 de state membre și Regatul Unit este foarte limitat, peste uh, aproximativ 1% din consumul general. În ce privește gazele naturale, de asemenea, uh, volumul comercializat între Regatul Unit și Uniunea Europeană este destul de limitat. Oricum, însă, problemele de furnizare de gaze naturale sunt o problemă importantă pentru Irlanda, pentru că 56% din consum provine din Regatul Unit al Marii Britanii. Oricum, furnizarea de electricitate și gaze, ă, spuneam că ar putea să nu fie afectată substanțial în urma Brexitului, Sigur că există situația specială a Irlandei pe care am menționat-o. În ce privește dosarul nuclear, relația dintre Euratom și Regatul Unit. Noi știm că Regatul Unit, chiar dacă um, Euratom este un tratat de sine stătător, um, are unele prevederi care și prin Carta Albă referitoare la uh, Brexit sunt uh, specificate, aici s-ar putea ca uh, Regatul Unit să rămână parte a uh, acordului Euratom. Dar, dar până la urmă s-a luat uh, decizia unui exit și din Euratom, pentru că în felul acesta Marea Britanie se sustrage unei supervizări de către instituțiile europene, supervizare care există în cazul Euratomului. Deci, ă, în acordul de retragere trebuie să existe aranjamente foarte clare în legătură cu două aspecte. Securitatea nucleară și problema deșeurilor radioactive. În ce privește securitatea nucleară, se pare că ă, comunitatea Euratom trebuie să transfere ownership-ul eh, Regatului Unit în spiritul eh, cărții albe. Iar în ce privește deșeurile radioactive, care de asemenea ar fi o problemă importantă, se pare că se va putea cădea de acord ca statul eh, care a generat deșeul radioactiv să răspundă și de depozitarea acestor deșeuri. În ce privește impactul pieței energetice pentru companiile din Regatul Unit și din companiile din Uniunea Europeană, eh, Sigur că nu există multe eh, companii europene care acționează pe piața din Marea Britanie, dar oricum lucrurile pot fi rezolvate eh, după ce Regatul Unit nu se va mai supune reglementărilor Uniunii Europene cei care provin din Regatul Unit și acționează pe piața uh, din Uniunea Europeană vor trebui să respecte sigur regulile de transparență care sunt active în acest domeniu. Oricum, uh, vor exista și cazuri care vor trebui să fie rezolvate pe cale legală uh, la instanțe specializate pentru că vor exista pierderi de eficiență. Regatul Unit uh, constituie un, uh, o rețea importantă de comercializare a gazelor și uh, aici trebuie să fie respectate până la urmă condițiile de securitate pe care și Uniunea Europeană le impune. Este importantă această poziție de eh, centru pentru comercializare a gazelor naturale. Pentru a conchide, dați-mi voie să mă refer la impactul uh, retragerii Regatului Unit din Uniune asupra Irlandei, pentru că, așa cum spuneam, este o chestiune esențială și probabil că și colegii mei se vor concentra pe aceste aspecte. Ar putea să existe un impact puternic asupra pieței de electricitate din uh, Irlanda de Nord. Există uh, Um, comerț uh, în domeniul electricității cu Marea Britanie și spuneam că și în domeniul gazului 58% um, din gazele naturale consumate de Irlanda sunt furnizate de Marea Britanie. Cea mai bună uh, opțiune ar fi ca uh, Regatul Unit să rămână din acest punct de vedere în asociația um, internațională pentru piața energetică cea eh, de-a doua opțiune ar fi eh, ca eh, să existe în continuare o relație specială cu Irlanda. Oricum, ar fi posibil ca Irlanda să fie exceptată de uh, diverse prevederi din noua reglementare uh, ca urmare a Brexitului, dar uh, încă nu știm dacă Irlanda se califică pentru a deveni până la urmă, din acest punct de vedere, o insulă energetică. Mulțumesc, spune președintele. Ați uh, avut o ușoară depășire a, a, cu 30% a timpului care v-a fost efectat, deci este clar că sunteți și om politic. Voi da cuvântul acum celui de-al doilea vorbitor, domnul Zahman, pentru cons considerări în legătură cu viitorul parteneriatului cu Marea Britanie după Brexit. Domnul Zahman lucrează și este specialist în probleme energetice și de protecția mediului. Este specialist în piața de electricitate și în uh, siguranța alimentării. De asemenea, Lucrările lui viitoare vor avea de-a face cu concentrarea piețelor, cu eficiența ETS, proiectarea piețelor de electricitate, uh, investiții în infrastructură și perspective economice în țările din sudul Mediteranei. Îmi, uh, mi se pare foarte interesant că sunteți amândoi specializați pe problemele uh, țărilor de la Mediterana. Mi se pare că e o temă interesantă. Domnule Zahman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a ne uh, prezenta descoperirile pentru comisia dumneavoastră. Uh, acest studiu l-am făcut noi pentru Comisia ITRE, are 130 de pagini și în prezentările noastre dorim să condensăm partea de gaz și electricitate. Voi începe cu comerțul, cu comercializarea uh, gazului. Din perspectiva UE, uh, lucrurile stau bine, dar Regatul Unit este, net, este importator net și este și țară, tranzit între Irlanda, țară de tranzit între Irlanda și continent. Noi vedem o dependență puternică între, să zicem, Londra și Bruxelles și Regat, um, Uniunea Europeană reușește să facă comerț cu gaz cu alte țări vecine, deci se poate găsi un aranjament convenabil uh, și în cazul parteneriatului cu Regatul Unit. Un, uh, un acord eficient este posibil. Uh, și de cazul Irlandei va discuta colega noastră mai târziu. În ceea ce privește comercializarea electricității, Regatul Unit importă net de pe continent, cumpără foarte mult din Franța mai ales, uh, dar este și exportator către Irlanda. Comercializarea electricității între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană este destul de limitată. Este cam 10% din valoarea, din volumul, îmi cer scuze, al comerțului cu gaz. Dar este mai important să discutăm despre electricitate pentru că este nevoie de mai multă coordonare în cazul acestui tip de, de energie, pentru că nu este stocabilă. Și um, piața este destul de interconectată între mai multe țări. Odată cu decarbonizarea pe care urmează să o facă Uniunea Europeană în următoarele decenii și datorită faptului că cota energiilor regenerabile în sistem uh, va fi mai mare, atunci va fi nevoie și de mai multă coordonare. În plus și capacitățile între Regatul Unit și Uniunea Europeană se vor dubla în următorii ani pentru că vor deveni uh, noi linii de transmisie disponibile. Electricitatea poate fi comercializată destul de ușor între țări UE și non-UE. Avem exemple, de exemplu Spania, Maroc, Finlanda, Rusia și țările din Balcani, de asemenea. Problema aici este că electricitatea nu este o marfă pe care poți să o cumperi în vrac poți să cumperi o anumită cantitate de kilovați oră și să se vândă între țara A și țara B. Piețele de electricitate din Europa uh, și implicit piața internă de electricitate sunt foarte complexe. Există foarte multe fluxuri de capital uh, și sunt cuprinse mai multe uh, elemente, adică sistemele de sprijin pentru energiile regenerabile, mecanismele de asigurare a capacității, în care se, prin, pentru care se, se dorește o mai mare armonizare. Există uh, piețe de echilibraj și uh, servicii auxiliare și așa mai departe. După cum vedeți, uh, lucrurile sunt destul de complexe, știți mai bine decât mine acest lucru, evoluțiile sunt uh, cât se poate de prezente, au loc de la o zi la alta, deci lucrurile nu fac parte, uh, nu pot fi schimbate ca pachet, ci parte cu parte. Așadar, ce ar însemna dacă o țară ar ieși din piața unică și am, am avea un acord bazat pe regulile OMC, așa cum există cu Rusia sau cu Maroc? Ei bine, rezultatul ar fi uh, o, redistribu- o distribuție a energiei suboptimă. Deci dacă e o iarnă mai grea în Marea Nordului, atunci um, asta nu va uh, asta va însemna că se va pierde valoare. Vor exista uh, lichidități mai puține pe piață și um, va exista mai puțină concurență și mai puține dintre beneficiile pe care le-am dorit pentru piața noastră internă de energie. Și cel mai important, mi se pare că investițiile, semnalele de investiții vor fi suboptime. Așadar, Regatul Unit pentru a asigura securitatea alimentării va trebui să financeze noi uzine uh, energetice și ar putea să facă acest lucru într-un fel în care nu e compatibil cu piața unică energetică. Așadar, consumatorii britanici vor trebui să suporte uh, aceste uh, subcapacități, dar vor exista supracapacități pe continent, lucru care va fi destul de costisitor, mai ales dacă ne gândim la decarbonizarea pe termen lung. Așadar, dintr-o perspectivă pur sectorială, păstrarea, pieț- păstrarea Regatului Unit în piața internă ar fi soluția optimă. Voi intra acum în câteva teme speciale, dar uh, doar la suprafață. Mecanismul de asigurare a capacității. Regatul Unit, dacă pleacă din piața unică de energie, ar putea să-și decidă singură uh, mecanismul de asigurare a capacității, așadar consumatorii vor trebui să plătească suplimentar, probabil dacă se va păstra um, o piață unică, atunci Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că supracapacitățile la nivel de Regat Unit nu uh, Uh, vor afecta în mod negativ investițiile pe continent. Deci asta este o sarcină, o temă de casă pentru instituțiile europene. Apoi, felul în care sunt tratate companiile din domeniu, din uh, UE, în, pe piața uh, din Regatul Unit. Există câteva companii mari care investesc pe, uh, pe această piață, companii din Uniunea Europeană. Am văzut deja discuțiile cu înghețarea prețului um, în detai, care ar face mai mult rău companiilor europene decât celorlalte companii. Deci există riscul ca companiile europene active în Regatul Unit să aibă dificultăți uh, în uh, funcționarea pe piață sau chiar să fie discriminate, fie că este vorba despre decizii pentru ajutor de stat sau decizii de reglementare. Aici, deci, este nevoie de măsuri de salvgardare a intereselor companiilor europene. În uh, al treilea rând, <sighs> regulamentul cu privire la transparența și integritatea pieței Angro. Acesta prevede ca comercializarea să fie notificată către ACER și să existe o monitorizare clară astfel încât să nu existe abuzuri de piață. Regatul Unit este unul dintre, una dintre cele mai mari piețe din Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește petrolul și gazele, dar și electricitatea și comerțul cu certificate de emisii ce se întâmplă dacă Regatul Unit va ieși de sub umbrela uh, competenței uh, regulamentelor europene. Nu se vor mai putea face schimburi de date, așadar e foarte important ca Londra să uh, creeze niște reguli de transparență și pentru piețele financiare care să fie la fel de riguroase ca și cele din Uniunea Europeană și datele să fie împărtășite cu Uniunea Europeană pentru că altfel există riscul ca uh, Londra să se transforme într-o gaură neagră legislativă și am văzut că s-a întâmplat asta și în anumite părți ale Europei care nu sunt un în UE. Așadar, există mm, eforturi foarte mari de a descoperi ce se întâmplă acolo. În încheiere, din punct de vedere sectorial, și Regatul Unit și Uniunea Europeană ar avea numai de câștigat dacă ar păstra achiul energetic. Există multe stimulente, multe beneficii uh, de a aparține, la a, în a aparține acestei piețe, chiar dacă nu ești uh, membru al Uniunii Europene. Teoretic este posibil așa ceva. Așadar, există modele Există, de asemenea, două opțiuni pe care le întrevăd eu. Una este acționarea în baza regulilor OMC, adică comercializare fără taxe vamale, fără însă acele servicii de optimizare complexe pe care ni le dorim de fapt și nu va mai exista nici gradul de sofisticare necesar pentru a avea o piață eficientă energetică în Europa. Alternativa ar fi uh, uh, un număr foarte frustrant de-a dreptul de mare de detalii care trebuie să fie puse la punct într-o perioadă foarte scumpă, scurtă de timp pentru a păstra uh, starea de fapt. Deci, dacă trebuie să rezolvăm, să punem la punct toate reglementările și toate directivele legate de comercializarea de gaz și de electricitate, ar fi o adevărată provocare. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Uh, ați respectat destul de bine timpul, să zicem că vă las să fiți tehnician mai degrabă decât politician. Se pare, se pare că cel puțin pentru o parte din Irlanda nu vor fi probleme. Uh, să-mi spuneți, vă rog frumos, doamnă Bryan, dacă am dreptate. A treia vorbitoare este doamna Laura Bryan, care va examina efectul Brexitului asupra Irlandei. Va vorbi despre viitorul uh, pieței integrate energetice din Irlanda. Um, în, ea este director uh, la, pentru piețe energetice la uh, Comisia pentru Reglementare a Utilităților din Irlanda. Are 20 de ani experiență în sector, a avut și rol de consultant și în sectorul public și în sectorul privat. Uh, așadar, a fost consilier pentru autorități uh, de stat locale, dar și pentru companii. De asemenea, a acționat și în câteva state europene, dar și latinoamericane și asiatice în ceea ce privește privatizarea utilităților. Doamna Brian, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Kolicek. Îmi face plăcere să mă aflu astăzi aici. Referitor la subiectul meu de discuție, mă voi concentra cu precădere pe comercializarea electricității și impactul Brexitului în acest domeniu. Știu că s-a vorbit deja și despre gaze, însă eu mă voi concentra pe electricitate. În primul rând, un context pe scurt cu privire la piața unică de electricitate sau SEM. S-a înființat în 2007 ca o piață comună angro pentru Irlanda și Irlanda de Nord. Este guvernată de un comitet SEM care este format din uh, Comisia pentru Reglementarea Utilităților, unde lucrez și eu um, și um, regulatorul de electricitate în Irlanda de Nord și un membru independent. Acest comitet uh, SEM uh, face o supraveghere de reglementare pentru o serie de, piațe, de norme de piață pentru comercializarea electricității. Se bazează pe o legislație specifică în ambele state și este important de subliniat faptul că se aplică aceleași reguli tuturor participanților de pe piață care operează în SEM. De asemenea, este și o piață cu monedă dublă, se pot face uh, ori în lire, ori în euro, și sistemul de transmisie este bazat pe un sistem unic pentru întreaga Irlandă. Partea de uh, distribuire, de dispecerat să spunem, uh, este un sistem unic pentru ambele părți ale Irlandei. Acest uh, sistem s-a S-a înființat în 2007 în contextul pieței unice în europeană și a evoluat de atunci. Bineînțeles că din 2007 și piața internă a energiei din europeană s-a dezvoltat, s-au uh, adoptat o serie de coduri de rețea și orientări și piața SEM uh, își propune să facă o cuplare cu restul pieței europene mai târziu anul acesta, deci ne aflăm cumva în plină implementare a detaliilor um, codurilor respective tuturor um, codurilor uh, și orientărilor de rețea um, și toată partea de alocare, de, de echilibrare. Este un obiectiv important pentru noi, pentru că vrem să ne conformăm cu legislația de la nivel european, dar și pentru a îmbunătăți eficiența utilizării interconectorilor. Și suntem parte din piața mai amplă europeană, Uh, iar SEM uh, se comportă de asemenea și ca o piață unică de licitație pentru CACAM. Și asta arată uh, interconectarea noastră cu Regatul Unit. Avem cam o mie de megavați de um, interconectare, 500 între Irlanda și țara Galilor și încă 500 cu Irlanda de Nord și Scoția. Și mai este un plan de interconector care este în curs de dezvoltare între Irlanda și uh, Marea Britanie. Vârful este că cam 6.000-6.500 de MW, nivelul de interconectare reprezintă cam 15-20% din cerere. Deci e destul de mult, un rol destul de mare al interconectorilor pe piața din Irlanda. Și, bineînțeles, o utilizarea eficientă a acestor interconectori este în um, folosul unui, unei concurențe corecte în întreaga Irlandă și partea de magnitudine a interconectorilor cumva contrastează cu restul Regatului Unit, pentru că în acest moment au cam 3700-3900 um, MW interconectori între Regatul Unit uh, și Europa continentală ceea ce um, reprezintă, să zicem, cam de un vârf de 55.200 mm, de megavați. Cam așa ar fi vârful. Bineînțeles că există un număr mare de noi interconectori care sunt uh, planificați sau uh, lucrează la aceștia. Unii chiar sunt aproape uh, de conectare. Ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe, bineînțeles. Aș dori de asemenea să indic faptul că o trăsătură cheie a interconectorilor noștri, noștri este că rolul lor s-a schimbat uh, de-a lungul timpului. Um, odinioară um, SEM reprezenta un uh, importator net, însă în 2016-2017 tendința s-a schimbat de la export la import. Uh, importăm pe perioada zilei și exportăm pe perioada nopții. Vedeți cu culoare mai deschisă, partea de import și uh, mai închis ceea ce exportăm pe perioada nopții. Asta pentru că avem o cerere, o număr mare de regenerabile. Vândul bate în Irlanda pe perioada nopții, așa că putem să uh, exportăm pe perioada zilei din uh, către Marea Britanie vedeți cu portocaliu și cu verde la vârf sunt uh, partea de import. Vedeți cum am uh, făcut o trecere. La un moment dat am început să, devin, să devenim exportatori neți. E importantă și partea aceasta de uh, modificare a, a interconectorilor și în funcție de prețuri, ceea ce a fost important în contextul intercuplării. Um, SEM a adus uh, multe avantaje pieței irlandeze și acest lucru dorim să continue și după Brexit. Bineînțeles că piața e mai mare, concurența e mai mare și o siguranță a aprovizionării. Aceste avantaje sunt esențiale nu doar pentru piața europeană mai largă, dar și pentru consumatorii irlandezi. Referitor la impactul Brexit, sunt două uh, aspecte pe care vreau să le menționez, continuarea SEM și uh, relațiile viitoare comerciale cu Marea Britanie. Bineînțeles, noi am preferat ca Regatul Unit să rămână pe piața internă a energiei, dar ne dăm și seama că acest lucru nu prea apare să fie în discuție, așa că ne uităm acum la ce facem da, în caz că nu se întâmplă asta, că nu rămân Bineînțeles, primul lucru este că trebuie să continue SEM. Este una dintre uh, prioritățile guvernului irlandez. Trebuie să, părte- să se păstreze această piață, lucru care a fost uh, actualizat și în uh, actualul proiect de acord de retragere. Noi dorim să se faciliteze acest lucru pentru că faptul că uh, acesta reprezintă și o piață unică de licitare și considerăm că în acest sens toate orientările codului de rețeală trebuie să se aplice și în Irlanda de Nord și în Republica Irlanda, apoi orice politică nouă din pachetul pentru energie curată, la fel trebuie să se um, reflecte, să se actualizeze în timp. Considerăm de asemenea că e foarte important ca Uh, politicile să asigure uh, condiții de concurență echitabile pentru participanți, ceea ce înseamnă, nu știu, ajutoare de stat, directive de mediu pentru piața uh, de electricitate angro, apoi tot ce ține de sistemul de certificate, Uh, reglementare financiare, sistemul remit, uh, schimbul de date, raportare, dar și um, supravegherea, rolul la cer și funcțiile de reglementare, dacă este cazul. Și, de asemenea, uh, o abordare comună la um, contestații și la soluționarea litigiilor. Um, acum, dacă e vorba de cer sau de altă soluțiune, important să fie menționată, dar să fie aceeași. De asemenea, ne dăm seama că e vorba de o piață um, unică pentru electricitate în insula Irlandei, însă Brexitul va impacta și uh, insula Marea Britanie. Prin uh, codurile de rețea și um, uh, orientările, toată partea de merge și așa mai departe, se poate promova um, o o comercializare eficientă transfrontalieră între Uniunea Europeană și Marea Britanie și, de asemenea, să existe un acces uh, pentru că, um, de exemplu, noi nu putem uh, face schimburi cu alți participanți în anumite condiții decât prin uh, Marea Britanie pentru noi reprezintă așa un fel de mare nor care ne umbrește capacitatea de a face o comercializare eficientă cu electricitate și să avem acces la piața mai largă europeană. De asemenea, am observat că există și o informare pentru părțile implicate, recent publicată de Comisia Europeană și acolo se spune că de dată ce Regatul nu va ieși, atunci acesta nu va mai avea acces la platformele de comercializare, însă în același timp știm că electricitatea în continuare va circula, va exista un flux și în acest sens ne trebuie un set de reguli care trebuie să copieze ceea ce se regăsește în orientările și în codurile de rețea transfrontaliere să se aplice la nivel bilateral, Așa că normele trebuie să acopere tot ceea ce face în acest moment CRCM, adică normele pentru comercializarea de legitimitate, instituțiile care implementează aceste reguli, cine supraveghează sau reglementează aceste instituții, cum se fac um, actualizările de-a lungul timpului și cum um, convenim asupra acestor noi aranjamente și um, cum uh, ne asigurăm că se întâmplă acest lucru. Toate aceste lucruri trebuie să fie, bineînțeles, uh, implementate și acesta este unul dintre mesajele noastre cheie și un factor important este faptul că în felul acesta perioada de tranziție este foarte importantă. Perioada aceasta de 21 de luni este foarte scurtă pentru că astfel de aranjamente să fie convenite de către toate părțile relevante și să fie uh, implementate de către TSO-urile uh, vizate. Și o altă caracteristică importantă pentru noi este faptul că Există multe alte state, în afară de noi, care ar trebui să se uite la modul în care aceste aranjamente noi um, de comercializare cu Regatul Unit, cu Marea Britanie, trebuie să fie gestionate și considerând noi nu considerăm că ar fi uh, eficient sau de folos ca Irlanda să negocieze um, bilateral cu Regatul Unit și că e foarte interesant ca toate statele interconectate, Franța, Belgia, țările de jos, să, um, care au interconectări ori existente, ori viitoare, cercetare să găsească o abordare comună cu privire la aceste noi aranjamente de comercializare. Dar având în vedere cât durează și cât de scurtă este perioada de tranziție, este foarte important ca acest proiect să înceapă mai devreme, mai devreme decât mai târziu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Iar cel de-al patrulea uh, intervenient al nostru este doamna Berta Picamal, uh, care Uh, ne va vorbi despre um, impactul um, Regatului Unit, ieșirii acestuia um, asupra UE 27. Uh, a început să lucreze la Rom în uh, iunie 2004, de atunci s-a ocupat de gestiunea deșeurilor radioactive și de chestiunile de finanțare a, a, a trei din funcțiune, apoi uh, pe partea de proiecte noi nucleare și de transport, uh, iar în acest moment se ocupă de examinarea consecințelor Brexit în domeniul uh, industriei nucleare. Aveți cuvântul, doamnă Picamal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, în industria nucleară suntem guvernați de tratatul Euratom, iar în momentul în care Regatul Unit a decis să se retragă din Uniunea Europeană, a decis să se retragă și din Euratom. Deci noi trebuie să analizăm consecințele posibile asupra celor 27 de state membre ale Uniunii care rămân. Înainte de toate, vreau să ne prezint. Suntem o asociație comercială a reprezentanților celor care sunt activi în industria nucleară. Să vedem uh, care este contribuția energiei nucleare în economia. Avem 127 de reactoare nucleare în 28 de state membre, includem aici Regatul Unit, Cam 70 eh, de miliarde de euro pe an este venitul și sunt cam 800 de mii de locuri de muncă în eh, domeniul eh, energiei nucleare. 27% din producția de electricitate din Uniunea Europeană furnizată de centralele nucleare. Iată și o imagine a prezenței uh, reactoarelor nucleare în Uniunea Europeană și uh, doream să vă prezint și uh, această situație, pentru că aici sunt și intenții de construcție a unor noi centrale nucleare și vedeți că în anii următori în Regatul Unit urmează să fie construite multe centrale nucleare. Deci Probabil că 68 de miliarde de euro uh, vor uh, fi uh, investiți aici. Că, iată care este valoarea uh, uh, unui reactor. Uh, uh Probabil că uh, finanțarea ar fi urmat să vină din uh, cadrul Uniunii Europene, dar în clipa de față, uh, unul din contracte a fost semnat deja cu uh, UE27. Centralele nucleare, când operează, necesită și mentenanță și vă voi furniza câteva cifre care uh, exclud combustibilul și componentele. Se referă doar la unitățile de uh, mentenanță. 48 de uh, milioane de euro pe an sunt uh, cheltuiți uh, în interiorul celor 27 de state membre. Cred că este de asemenea foarte important să subliniez faptul că în ce privește Regatul Unit, aici există și un buget de dezafectare anual 3,4 miliarde de euro uh, care uh, depășesc și uh, anul 2020. Eu cred că asta, până la urmă, reflect, Uh, cifrele reale din sectorul energetic și modul în care ar putea să afecteze industria în celelalte 27 de state membre după Brexit. Cu câteva luni în urmă am început să am, analizăm uh, cifrele și consecințele pentru energia nucleară. În comunitatea Euratom, Regatul Unit a trebuit să uh, respecte aceleași reguli ca toți ceilalți. În momentul în care va părăsi comunitatea Euratom, Regatul Unit va trebui să negocieze un regim special cu uh, agenția uh, internațională în uh, domeniul nuclear și uh, depinde de acordul de cooperare care se va uh, încheia după Brexit, pentru că uh, este nevoie și de uh, prevederi ale relațiilor cu alte state din afara Uniunii Europene. Am analizat și validitatea contractelor. Contractele existente au fost semnate înainte de Brexit, deci uh, vor trebui să fie respectate și după Brexit. Trebuie să ne asigurăm că aceste contracte vor uh, continua să fie respectate după Brexit. dincolo de faptul că energia nucleară se află sub supravegherea Euratom, um, până acum uh, funcționa principiul uh, pieței unice și uh, din acest punct de vedere, fiind o industrie globală, a existat și o deplasare a lucrătorilor în interiorul Uniunii Europene. Libertatea de circulație a lucrătorilor era facilitată. Sperăm să poată să continue. În ce privește cercetarea și dezvoltarea, Există un proiect finanțat din bugetul Euratom în Regatul Unit, iar cercetarea contribuie la proiectul internațional ITER. Deci ar fi foarte important ca Uniunea Europeană și Regatul Unit să ajungă la un moment dat la un acord pentru uh, continuarea cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării ca să nu existe perturbări ar fi important pentru ambele părți. De asemenea, aș sublinia importanța unei relații foarte strânse însă, uh, între Regatul Unit și Uniunea Europeană în ce privește reglementările care garantează uh, aspectele de securitate. Și din acest punct de vedere, Regatul Unit ar putea să joace în continuare un rol important în instituțiile de reglementare. După ce am analizat consecințele pentru industria nucleară, ne-a întrebat ce putem gândi despre principiile cheie pe care am dori să le regăsim în acordurile viitoare între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Și sigur că există multe, dar eu mă voi referi doar la cinci. Un liber, uh, comerț liber în ce privește uh, materialele nucleare și non-nucleare, o liberă circulație a lucrătorilor specialiști care lucrează în domeniul centralelor atomice, pentru că, spuneam, este o industrie globală sau cel puțin una pan-europeană. Acest aspect ar fi foarte important pentru noi. Aprobarea contractelor care există deja între Regatul Unit și Marea Britanie în ce privește combustibilul. De asemenea, este nevoie de a revizui care urmează să fie consecințele pentru uh, regimul de uh, control al exporturilor și de licențe, pentru că uh, acesta ține de cooperarea internațională. De asemenea, Regatul Unit este cel care a decis să părăsească Uniunea Europeană și există câteva chestiuni pe care ni le dorim garantate, ca Regatul Unit să uh, corespundă, să respecte cerințele de securitate ale Agenției Internaționale în domeniul energiei atomice, să existe o protecție fizică, inclusiv pentru schimbul de, de materiale nucleare, pentru transportul și bunurile lor. La începutul prezentării am spus că am menționat uh, situația în ce privește Euratom și Simone s-a referit la ea. Iar două chestiuni sunt esențiale. A menționat și el aspectul de securitate, dar trebuie să existe diferențiere între securitate și măsuri de protecție și după aceea problema deșeurilor. Și în ambele cazuri acordul de retragere uh, trebuie să ajungă la uh, concluzii și cred că suntem pe calea cea bună din acest punct de vedere. Deci, uh, economia celor 27 de state membre în acest sector ar putea să fie în siguranță. Mulțumesc foarte mult! V-ați respectat și excepțional timpul sunteți chiar pe locul întâi între ceilalți vorbitori. Iar acum, colegii, membrii ai comisiei care sunt interesați pot să-și expună ideile lor și să adreseze întrebări, pentru că um, de aceea v-am um, invitat și ne va face plăcere după aceea să urmărim răspunsurile dumneavoastră pentru că am destul de puțini colegi prezenți în sală, domnul Kelly, doamna Van Bremt va fi după a doua vorbitoare. Deci vom uh, colecta câteva întrebări și după aceea vă voi ruga să ne oferiți răspunsuri. Bă, să începem cu domnul Kelly. Începem în Irlanda. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumiri celor patru invitați pentru că ne-au arătat în termeni foarte practici o situație foarte complexă. A fost foarte ușor de urmărit, iar concluziile sunt cât se poate declare. Eu sunt singurul membru din Irlanda în această comisie, așa că vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cu siguranță problema este gravă pentru țara mea. S-a vorbit deja despre asta atunci când uh, se vorbește despre consecințele Brexit asupra Irlandei. Uh, se vorbește întotdeauna despre transport, comerț, agricultură, dar Astăzi am văzut că și în ceea ce privește furnizarea cu gaz, 56% din aceasta vine din Regatul Unit către noi. În ceea ce privește alinierea, alinierea armonizarea reglementărilor, sau, de exemplu, dacă ar exista un, uh, o penurie de gaz, uh, cu siguranță nu. Uh, cu siguranță noi, noi în Irlanda am avea probleme cu Uh, cumpărarea din Uniunea Europeană. Toată lumea a spus că ideal ar fi ca Regatul Unit să rămână în, uh, pe piața energetică unică. Bine ar fi. Dar Michel Barnier a spus întotdeauna că nu poți să alegi ce-ți place și ce nu-ți place atunci când negociezi. Pentru că un hard Brexit, așa cum se vehiculează, ar însemna ca Regatul Unit să iasă de peste tot. Și asta ce ar însemna pentru uh, prevederile foarte dure pe care, le, pe care le face domnul Barnier? În ceea ce privește interconectorii între Regatul Unit și uh, Irlanda și Regatul Unit și Europa, pe de altă parte, o întrebare de ordin general. Cine îi deține? Dacă ar exista o dispută, cine ar avea autoritate asupra acestor interconectori de a-i menține, de a-i închide? din nou în situația în care Regatul Unit nu ar rămâne pe piața unică. De asemenea, în ceea ce privește tot Irlanda și Laura ar fi de acord cu mine, cred, ca inter- propus, acest interconector propus celtic între Franța și Irlanda să aibă o importanță mai mare acum în situația post-Brexit decât Uh, o are în prezent. Pentru că dacă am avea cel puțin un, un interconector cu Uniunea Europeană, atunci ar fi mult mai bine. Așadar, aș dori să aflu care e părerea dumneavoastră. Să-mi spuneți, uh, domnule președinte, când să mă opresc, că am multe de zis. De asemenea, în ceea ce privește SEM, acest lucru nu este, ea nu este garantată de angajamentele pe care și le-a luat. Regatul Unit de nu se retrage și aici mă refer la uh, soluția de ultim resort, acel backstop. Până acum nu este garantată acest, această SEM. Apoi am o întrebare legată de energia nucleară. Nu avem așa ceva în Irlanda. ați arătat unde sunt reactoare în Europa și unde doresc, unde doresc statele membre să mai construiască. Câte, din, câte dintre acestea sunt în Regatul Unit? Ne-ați arătat țările, dar nu și cifrele. Cred că ar fi foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. În mod normal nu mă întind atâta, dar sunt singurul irlandez din această comisie și uh, mă interesează foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezentări. Mulțumesc! A fost o contribuție foarte interesantă, în ciuda faptului că v-ați depășit uh, cu 150% timpul de, de vorbire alocat. Iată, deci sunteți un politician adevărat. Doamnă Van Brent, aveți cuvântul. Tu, două minute mi acordați, bine. Cred că domnul Kelly are tot dreptul să fie îngrijorat este un subiect cât se poate de important. Vă mulțumesc pentru prezentare, am învățat foarte multe, există multe teme pe care nici nu le luasem în seamă. Am o întrebare mai amplă, tot de ordin general. În ceea ce privește piața internă, cel mai ușor lucru ar fi ca Regatul Unit să rămână în interiorul pieței unice energetice și să păstreze achiul, firește. Nu doar din cauza tuturor detaliilor tehnice dar și datorită angajamentului comun pe care îl avem în ceea ce privește acordurile la Paris, durabilitatea și așa mai departe. Și cam uh, pe această cale merge și întrebarea mea. Dacă este să privim lucrurile pe termen lung, în perspectiva angajamentelor pe care le avem, Trebuie să avem un sistem bazat pe deplin pe surse regenerabile în toată lumea, dar hai să vorbim acum despre Europa. Mă refer și la Irlanda și la Regatul Unit. În zilele noastre, interconectarea nu este o problemă mare între Regatul Unit și restul Europei. Însă, dacă dorim să uh, avem uh, energie regenerabilă, atunci s-ar putea să avem probleme. Uh, N-ar fi o problemă dacă Regatul Unit se va alinia complet cu politicile de energii regenerabile ale Europei, dar uh, dacă nu se întâmplă, vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră, avem nevoie de unii de alții în Europa pentru a avea interconectare 100%. Așadar, dacă aveți niște cifre în acest sens, ar fi foarte interesante pentru mine. Apoi, o observație mai politică legată de evenimentele prezente. Uh, Regatul Unit se pare că nu are intenția de a rămâne în Uniunea Energetică, deci mi se pare că în cadrul negocierilor de acum, în ceea ce privește eficiența energetică de pildă sau energii regenerabile, asistăm la un lobby foarte puternic din partea Regatului Unit pentru a slăbi uh, prevederile. Mi se pare extrem de ciudat. Dacă ei nu doresc să păstreze achiul, atunci de ce s-ar deranja? Este o remarcă politică din partea mea, dar dacă aveți informații, aș dori să îmi explicați de ce Regatul Unit, uh, care dorește să plece din Uniunea Energetică, are vreun uh, interes să slăbească legislația în ceea ce privește eficiența energetică și energiile regenerabile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare interesantă. Domnul Bloc, aveți cuvântul. Thank you very much and, uh, yes, interest. Mulțumesc foarte mult. Prezentările au fost într-adevăr foarte interesante. Ar, a fost foarte interesant de văzut că vom avea dreptul de a importa și exporta energie fără tarife vamale în baza regulilor OMC, inclusiv cu țările din Uniunea Europeană. Cred că Prezentările dumneavoastră s-au bazat pe foarte multe ipoteze. Eu cred că ar fi de ajutor atunci când estimați ce ar putea să se întâmple în viitor, să analizați întâi ce spune guvernul și um, ideea principală a campaniei pentru referendum, adică repreluarea controlului. Uh, dacă Uh, veți modula în prezentările dumneavoastră în soluția optimistă pe care o prezentați, atunci uh, Regatul Unit nu va prelua controlul asupra uh, piețelor sale, ceea ce ne dorim să facem la urma urmei. Am o întrebare de ordin juridic. Mm, o repreluare a controlului ar fi reducerea taxelor și impozitelor, de exemplu, reducerea TVA pe gaz și pe electricitate. Dacă facem acest lucru în întregul Regat Unit și reducem, să zicem, TVA-ul la zero, cum ar uh, afecta această posibilă măsură lucrurile în Irlanda, pe toată insula? Vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul și pentru întrebarea foarte interesantă. Doamna Nible. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi putea să respect timpul acordat. Am o întrebare, iar observația este doar că doresc să mulțumesc pentru prezentările foarte interesante din partea celor patru oaspeți, pentru că au prezentat o imagine foarte bună în legătură cu uh, viitorul politicii noastre energetice în contextul Brexitului. Dacă uh, evaluez aceste patru prezentări și impresia mea este că, exceptând situația Irlandei, um, noi vom putea să ne atingem obiectivele, să ne continuăm demersurile și după Brexit uh, într-o manieră convingătoare, atât în ce privește sistemul ETS, cât și uh, ajustările care ar mai fi necesare în domeniul energiei uh, nucleare, dar și în ce privește electricitatea și uh, gazele naturale. Deci aceasta este de fapt concluzia mea. Uh, greșesc sau am interpretat corect? Pentru că există și alte domenii, ca de pildă cercetarea, în care dificultățile vor fi probabil mai mari. Deci trebuie să găsim până la urmă o uh, despletire rezonabilă a intereselor noastre. Deci uh, m-ar bucura foarte mult să confirmați că în domeniul energetic, chiar dacă nu sunt rezolvate toate problemele, vezi Irlanda, um, Totuși, în domeniul energetic stăm bine per total, există multe alte probleme mai grave în alte sectoare. Mulțumesc! foarte mult și dumneavoastră constituiți alături de colegul Bloc o excepție în ce privește respectarea timpului. Iar acum aș dori și eu să adresez câteva întrebări simple. This, uh, session, but also I am a member nu doar că prezidez această ședință, dar și eu sunt eurodeputat, așa că o să am și eu câteva întrebări. Știu că există cooperare între uh, oamenii de știință care um, lucrează în uh, centralele nucleare. Uh, știu că există cooperare, de exemplu, între Austria și Cehia. Uh, ce se întâmplă cu acest sector? Pentru că este viabil nu doar pentru sectorul energetic, dar și pentru uh, um, alte aplicații. De exemplu, în sectorul nuclear există foarte multe aplicații, de pildă în medicină sau în industrie, uh, care uh, se, se explorează acum. Deci, cum stă cu cooperarea în acest sector? ce se întâmplă cu cărbunele și acesta este în continuare o sursă de energie folosită, uneori destul de mult, așa că aș dori să aflu cum stau lucrurile. Apoi, petrolul și alte surse de energie, pentru că noi ne-am concentrat în prezentări pe electricitate și gaze naturale. Doar. În ultimul rând, ce se întâmplă cu rezervele în baza directivelor UE? um, există aceste fonduri de rezervă în uh, Regatul Unit în, uh, și în Irlanda, pentru că trebuie să existe, conform legislației europene, rezerve pentru, un fond de rezervă pentru trei luni, în caz de un neprevăzut. Vă mulțumesc! Haideți să începem uh, în ordinea prezentărilor. Așa că întâi îi voi da cuvântul domnului Talia Pietra și apoi domnului Zahman și așa mai departe. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi răspunde la întrebările care s-au legat de prezentarea mea. Voi începe cu întrebarea doamnei Van Brandt și o întrebare legată de interconectare. Interconectorii sunt una dintre multele dis- bă, instrumente disponibile care asigură flexibilitatea sistemului și care permit uh, introducerea mai multor surse de energie regenerabilă. Eu aș, nu aș spune că Brexitul ar putea dăuna decarbonizării, pentru că interconectarea, după cum am spus, este doar una dintre multele opțiuni. Așa că pot să vă confirm ce ați spus. Uh, nu va exista un impact negativ substanțial asupra um, decarbonizării. Acestea fiind spuse, interconectorii actuali, actuali vor funcționa în continuare, cu siguranță se va găsi o metodă de a uh, păstra această infrastructură în funcțiune. Nu ne facem griji că Brexitul ar putea să compromită cumva decarbonizarea. Ca să răspund întrebării doamnei Nibler, sper că am pronunțat bine numele, da, aveți dreptate. În studiul nostru am constatat că diferitele sectoare pot să fie uh, gestionate foarte bine. Marea, marele semn de întrebare a rămas într-adevăr Irlanda. Ați spus bine. Domnule președinte, ați vorbit despre petrol și cărbune. Comisia ITRE nu ne-a cerut să ne concentrăm pe aceste două surse, ci să ne concentrăm pe gaze și electricitate. Dintr-un motiv foarte precis și general, piețele petrolului și piețele gaz uh, și piețele cărbunelui sunt globale. Deci piața petrolului și cărbunelui sunt globale. Uh, în schimb, gazele și electricitatea trebuie să se bazeze pe infrastructuri, sunt dependente de infrastructuri. De, dar cărbunele și, uh, și petrolul dispun de mai multe posibilități de transport. Deci nu cred că Brexitul ar avea vreun impact asupra acestei piețe, acestor piețe. Deci nici petrolul, nici cărbunele nu reprezintă o problemă în ceea ce privește impactul Brexit asupra piețelor energetice. De aceea, dezbaterea se concentrează mai degrabă pe gaze și pe electricitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnul Zahman. Referitor la întrebarea domnului Kelly legată de spusele domnului Barnier. Argumentul politic este mai amplu aici. Întrebarea se pune uh, dacă sectorul energetic nu cumva este în beneficiul uh, ambelor părți. Deci putem argumenta că există un cadru instituțional Uh, din care uh, Regatul Unit poate să facă parte post-Brexit și poate să respecte, uh, trebuie, adică să respecte regulile pieței energetice europene și asta ar genera destulă încredere pentru păstrarea intactă a a pieței energetice. Firește, hotărârile CEJ nu s-ar mai impune, dar ar trebui să existe un fel de aliniere la legislație. Ați vorbit și despre situația din Irlanda. Într-adevăr, Există o legătură foarte strânsă în ceea ce privește piețele de gaz și electricitate între cele două țări. Uh, există un comerț bilateral foarte important. Este crucial pentru ambele țări ca acest comerț să se păstreze. Deci după părerea noastră, ar fi foarte greu ca sistemul din Irlanda de Nord uh, să funcționeze în mod competitiv și fluid, fără o integrare pe piață puternică. Domnul Bullock. Aceste produse nu sunt bunuri tipice pe care le poți tranzacționa în baza regulilor OMC. Ai nevoie de infrastructuri pentru ele, ai nevoie de instituții care să se asigure că dacă bate vântul mai tare într-o țară, uzina electrică din altă țară să fie oprită. Există proiectarea pieței, ceea ce înseamnă politici există investiții pe termen lung pe ambele părți ale uh, de ambele părți ale graniței, deci nu putem să avem încredere în comerțul de pe o zi pe alta pentru a face decizii corecte de investiții. Deci, fără acest cadru instituțional bazat pe încredere și instituții comune, sincer, eu nu văd cum uh, ar putea să se desfășoare în mod optim și rațional comerțul de gaz între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Doamna Nible, ați rezumat foarte bine. Cazul Irlandei, într-adevăr, este uh, Principala problemă care trebuie să fie rezolvată este pe buzele tuturor. Există um, uh, multe, multe probleme mici, chestiuni legate de detaliu, care sunt în, uh, în număr foarte mare și foarte, foarte, foarte complexe. Um, deci există foarte multe reglementări din mai multe domenii, deci exist, e foarte greu să ne dăm seama dacă nu cumva există vreun detaliu ascuns undeva care ar putea să dinamiteze toată infrastructura uh, politică. Deci trebuie făcute eforturi foarte mari pentru a proiecta o relație nouă între Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, în ceea ce privește comercializarea energiei. Vor trebui rescrise toate contractele și toate acordurile uh, și reglementările în ceea ce privește infrastructura de transport, dar um, în rest nu vedem să fie probleme atât, doar că eforturile sunt foarte mari. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Brain, aveți cuvântul. Da, dați-mi voie să Încep uh, cu întrebarea domnului Kelly. Într-adevăr, există un studiu de fezabilitate pentru interconectorul celtic uh, între Franța și Irlanda. Uh, acest lucru este făcut de către operatorii de tranziție de sistem din Franța și din Irlanda. Sunt mai multe etape care au fost parcurse. Ne apropiem de o propunere concretă. Noi, cei din NADA, vedem că ar fi multe avantaje, nu pe partea de aprovizionare uh, sigură, dar și partea de diversitate, pentru că am vrea să fim cumva integrați cu o altă țară europeană. De asemenea, mi se pare că e util și în contextul acesta al Brexitului, că am avea o integrare directă cu piața Uniunii Europene. Deci sunt multe avantaje pentru noi și din punct de vedere al uh, prețurilor la energie, Eh, din punct de vedere al diversității, e partea aceasta de integrare cu o, o altă țară care are un mix energetic diferit eh, și avem uh, alte uh, opțiuni pentru import, export. Consider așadar că este ceva bun, binevenit, vrem să există o propunere fermă în acest sens, în ceea ce privește modul în care sunt reglementați interconectorii în general. În ceea ce privește uh, cei dintre Irlanda și Marea Britanie, conectorul est-vest între um, țara Gailor și Irlanda este deținut de Airbridge, care este operatorul de tranziție de sistem din Irlanda, cât despre cel cu Scoția, acesta este proprietatea unor um, unei companii, o investiție proprie, iar cel dintre Regatul Unit și Europa continentală are proprietari diferiți, nici nu prea sunt sigură, cred că trebuie să mă interesez mai mult, dar majoritatea sunt investitori uh, privați. Că despre cine reglementează partea aceasta de mentenanță, disponibilitate și așa mai departe, în general, Autoritatea Națională de Reglementare din țara care le-a acordat licența se ocupă. Deci, uh, interconectorul est-vest uh, este reglementat de Uh, CRU, noi le dăm o licență, prin aceasta au niște obligații pe care trebuie să le respecte, disponibilitatea și mai departe. La fel și cu interconectorii dintre Regatul Unit și Franța, acestea sunt uh, reglementate ori de autoritatea britanică, ori de cea din Franța, de la caz la caz. Sper că vă răspund la chestiunea despre care vorbeați acum. Noi vorbeam mai mult de la partea de aranjamente comerciale. De, deci e important să știm care sunt normele pentru ca oamenii să au să aibă acces la interconectori. De exemplu, nu știu, generez uh, energie în regatul Nii și vreau să vând uh, în Irlanda sau invers, care sunt normele, cum um, intri și cum uh, scoți energie de pe interconector. Aici apare problema. Dacă Regatul Unit iese de pe piața energiei, trebuie să găsim alte aranjamente astfel încât să nu ne depărtăm prea mult de la aranjamentele eficiente care stau la baza pieței interne a energiei. Cât despre continuarea SEM și uh, acordul de retrage sau de garanție, uh, da, știm că acest lucru a fost menționat uh, în mod expres în acordul de retragere și ne bucură, sperăm că se va ajunge la niște semnături uh, concrete. Bineînțeles, următoarea etapă esențială este cea legată de anexa 2 7, dacă um, acesta este locul unde să se menționeze componentele specifice, ce s-ar aplica concret uh, în Irlanda și Negatul Unit ca să rămână semn. Deci trebuie să ne asigurăm că anexa respectivă este completată așa cum trebuie. Domnul Bolc uh, a lăsat o întrebare. Acum, nu știu, cred că e un pic diferit de, decât uh, de ceea ce vorbeam E vorba de um, facturile la prețul cu amănântul, faptul că regimul de TVA este diferit în Regatul Unit și în Irlanda, care fiind de favoarea concurenței. ne am vorbit despre concurență și condiții echitabile, dar asta mai ales pe parte de vânzare cu um, un vânzare în gro, astfel încât uh, concurența să se facă uh, așa cum trebuie când vine vorba de prețul pentru consumatori. Aici e o chestiune și internă de fiscalitate și nu considerăm că um, acest lucru um, ar avea vreun impact, dar v-am spus, eu nu sunt neapărat un expert în acest sens. Nu considerăm că acest lucru ar avea un impact asupra concurenței actuale sau al pieței uh, energiei. E mai mult o chestie legată de prețurile pentru consumator, prețurile cu amănuntul. Mulțumesc și nu în ultimul rând picat mal. Mulțumesc. Aș dori să-i răspund domnului Kelly. Cred că e mai ușor să vedeți slide-ul pe care l-am arătat. În acest moment, Finlanda, Franța, Ungaria, Slovacia și Regatul Unit, care au unul sau două reactoare planificate. Iar la planificate, Bulgaria și Republica Cehă, Finlanda, Polonia, România, Slovenia și Regatul Unit cu alte proiecte decât cele care sunt deja în construcție. Poate că ați auzit despre unul, bineînțeles, Linkly Point, dar uh, mai e și Sizewell și Morside și Wilfa în țara Galilor. Acestea sunt proiectele în construcție sau planificate. Referitor acum la întrebarea domnului colege cu privire la reactoarele de cercetare, nu am cifrele exacte, dar bănuiesc că în întreaga Uniune Europeană sunt cam 20 reactoare de cercetare. Toate statele nucleare și cele nenucleare care au um, reactoare de cercetare în acestea. Deci e clar că Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să coopereze în continuare pe partea de dezvoltare și cercetare. Eventual am putea să ne inspirăm din acordul uh, recent semnat cu Ucraina sau cel cu Elveția, de exemplu, state asociate, pentru că știți că de îndată ce părăsește Regatul Unit Uniunea, părăsește și comunitatea Euratom și nu va mai beneficia nici de pe urma um, Orizont 2020 și a programelor de cercetare. Deci, cum spuneam, nu e vorba doar de producția de legi este vorba despre um, tot felul de aplicații din industrie, în agricultură și așa mai departe. Vă mulțumim foarte mult, uh, desigur, și eu și alții considerăm că Orizont 2020 va, se va deschide către alte programe, nu doar cele membre ale Uniunii Europene, așa cum s-a întâmplat uh, și până acum. Uh, dacă Statele Unite au putut să participe, de ce nu ar putea și Regatul Unit? Dar bineînțeles că trebuie și o colaborare cu industria ca să se rezolve aceste probleme, dar sigur mai sunt uh, aspectele legate de negocieri. Iar uh, deocamdată s-a descris foarte pe scurt că singurul semn de întrebare este cel legat de Irlanda. E un lucru bine cunoscut pentru că, bineînțeles, este o chestiune care e de interes pentru ambii, ambele părți în negociere. Vă mulțumesc foarte mult, discuția a fost foarte interesantă. Aș dori acum să le mulțumesc oratorilor noștri. A fost o plăcere să vă întâlnim. Vă mulțumim foarte mult! Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, îmi face plăcere să îl revăd pe domnul Botonșnic la noi în comisie. Poate că majoritatea dintre noi își aduc aminte discuțiile pe care le-am avut cu dumnealui. Au fost întotdeauna excelente. și domnul Blan a venit uh, astăzi, este mm, președintele mm, Consiliului de mm, uh, Regulator de la ACER. Vă mulțumim și bine ați venit! This point is named exchange of... Punctul se intitulează Schimb de opinii cu ACER. Sunt observații din sală? Nu, mulțumesc. I would like to remind members that ACER uh, has been invited to give an update I-am invitat să ne facă o actualizare cu privire la activitățile curente ale agenției și progresele, provocările care mai rămân la partea de integrare a pieței. Uh, discutăm și despre um, revizuirea actuală a cadrului judical la cer și implicațiile asupra pachetului privind energia verde uh, în activitățile uh, a agenției și, în sfârșit, um, reprezentanții agenției ne vor prezenta situația bugetară a acesteia și vom discuta nevoile acestea în ceea ce privește resursele financiare și de personal pentru viitorul um, ciclu bugetar. Știți că deja au început discuțiile cu privire la perioada bugetară viitoare. Avem o oră la dispoziție. Trebuie să încheiem la ora 17 fix. De aceea, trebuie să demarăm programul nostru. Domnule Potocnic, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia să mă adresez din nou acest acestei comisii cu o scurtă prezentare și după aceea vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări, pentru a vă asculta comentariile. Ne vom concentra pe evoluțiile actuale în piața energetică din Uniunea Europeană. Avem câteva noutăți pe care dorim să vi le împărtășim și să facem și o proiecție asupra activităților curente și a provocărilor în fața cărora ne aflăm, pentru că um, au existat în ultima vreme o serie întreagă de provocări. Întâi, veștile bune. Poate știți că piața electricității în Europa a atins un nivel semnificativ de integrare Vedeți aici cele două pieți regionale, cele mai importante, pe care le avem, uh, cuprind 18 state uh, membre din Uniune și uh, o stat, stat din afara Uniunii Europene, Norvegia, după aceea zona România, Slovacia, Bulgaria, Ungaria. Provocările sunt uh, în legătură cu uh, Irlanda, există regiunea Irlanda de Nord, dar uh, și alte state care doresc să se alăture. Oricum, deci pot să spun că progresul înregistrat a fost semnificativ. Și el aduce deja beneficii consumatorilor, este estimarea noastră dar uh, și uh, estimări uh, din afara agenției noastre, pentru că există deja um, unele economii um, în costuri. Eficiența a crescut semnificativ. Cu câțiva ani în urmă era de 86%. 2016. Probabil că uh, acum uh, vom atinge 220 de milioane pe an, aceasta este estimarea noastră. Dacă ne gândim deci la uh, piața care uh, uh, poate să aducă echilibrări și să aducă beneficii semnificative în momentul în care va fi o piață integrată. În clipa de față avem beneficii cu o serie întreagă de proiecte pilot um, până la 700 de milioane iar această piață este integrată de, deja, dar când va fi integrată în tot, tot teritoriul Uniunii Europene, beneficiul va fi unul semnificativ. În ce privește integrarea pieței gazelor naturale, această hartă indică diferențele de surse și costuri din Uniunea Europeană, atunci când trebuie să procuri gaz uh, pentru a furniza consumatorilor este partea albastră, iar cea uh, gal, cea uh, albastru deschis înseamnă diferențe mari diferențe de peste 3 euro pentru uh, un megawatt. Majoritatea surselor de gaz furniza, sunt furnizate dinspre est spre vest în Uniunea Europeană, dar există în clipa de față o competiție de integrare care este mai uh, importantă în acest domeniu al politicii energetice pentru că ne dorim o integrare inclusiv a uh, gazului uh, lichefiat. În acest context, dați-mi voie să mă refer la activitățile noastre. Iată o simplă statistică este dificil să reflectăm activitățile noastre în cifre. Dar iată ce am putut să facem în ce privește uh, opinii, recomandări în perioada 2011-2017. Am uh, avut un număr mare de uh, avize și recomandări. Uh, noi am furnizat uh, decizii pentru implementarea remit și mai recent în ce privește uh, termenele, condițiile și metodologiile pentru autoritățile naționale de reglementare. Nu vreau să mă refer la toate subiectele Ehm, aici vedeți o sinteză în acest diapozitiv pentru uh, activitatea noastră din uh, ultimii ani, dar uh, în ceea ce privește activitatea viitoare, mă voi referi la monitorizarea pieței, pentru că din 2012 prezentăm asemenea rapoarte de monitorizare a pieței și semnalăm posibilele probleme sau bariere ale pieței. Cu siguranță m-ați auzit deja menționând acest lucru. În clipa de față, una din marile probleme în ce privește integrarea pieței electricității se referă la schimburile transfrontaliere și la volumul capacităților, pentru că Ehm, doar eh, un procentaj mic de capacități eh, este eh, sigur pentru integrarea pieței. Trebuie să vedem cum pot fi sporite aceste capacități la dispoziția pieței, pentru că în clipa de față doar o jumătate din ceea ce s-ar putea realiza pe piața noastră este funcțională. Pentru anumite țări și anumite granițe, procentajul este și mai mic uh, în ce privește, de pildă, intrarea spre Polonia, dinspre Germania, Slovacia. La alte uh, granițe, deja intrările sunt mai mari. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că depinde de modul în care aceste capacități uh, sunt calculate abordările sunt diferite. Aceste capacități sunt uh, considerate uh, a fi rămășițe ale sistemului de uh, securitate, dar trebuie să existe o mai bună cooperare între modalitățile de transmisie. Iar aici noi trebuie să furnizăm date despre gradul de cooperare în uh, Europa. În multe situații suntem sub 30% în ce privește conformitatea cu cerințele. Deci, din acest punct de vedere, trebuie sporite capacitățile pieței interne inclusiv pentru tranzacționările transfrontaliere. Dacă analizăm piața gazului metan, de asemenea avem unele provocări. Aici există în uh, Regatul Unit sau în țările de jos suficiente uh, lichidități pentru a face față cerințelor, dar atât în Republica Cehă și Slovacia există un progres de la un nivel la altul. În mod evident, însă, aici uh, mai uh, sunt multe de făcute. În ce privește activitățile noastre, uh, reglementarea integrității pieței și transparenței, trebuie să eh, existe o imagine de ansamblu asupra eh, volumului eh, tranzacțiilor totale ale pieței. Noi am colectat date începând cu anul 2016, am primit rapoarte legate de toate tranzacțiile, fie furnizări fizice, alte tipuri de date fundamentale. După aceea, avem un sistem de alertă în legătură cu atitudinile abuzive pe piață. Oricum, pot să apară uneori și unele um, relații comerciale ușor ciudate, dar oricum noi integrăm aceste date în sistemul automat și în felul acesta noi menționăm aceste evenimente ca fiind anomalii după aceea transmitem informațiile autorităților de reglementare naționale în legătură cu evenimentele care s-au produs. De-a lungul anilor, uh, încă din 2011 au fost semnalate cazuri uh, prin sistemul autorității de reglementare și Anul trecut am avut 85 de cazuri care au fost uh, semnalate ca fiind posibile încălcări. Iar în ce privește resursele, în clipa de față, noi nu putem să analizăm în amănunt fiecare caz individual, dar uh, începând cu decembrie anul trecut am avut 137 de cazuri care au putut să fie analizate un număr mult mai mare decât în anii precedenți. După, pot eventual mai târziu să intru în uh, amănunte. Există deci încălcări uh, care uh, țin de tipul de reglementare al pieței și de încercarea de manipulare a pieței. În ce privește provocările? Poate că a existat o percepție că în ce privește designul fiecarei piețe după ce se adoptă o formulă, trebuie să vedem dacă pot fi uh, redactate uh, reguli uh, directoare, um, reglementări tehnice care țin de condiții și de metodologie. Vedeți care sunt tipurile de linii directoare pe care le avem. Sunt aproximativ 200 de condiții și de metodologii care urmează să fie decise. Până acum am fost informați în legătură cu 8 dintre acestea. A existat și o percepție greșită, poate, în legătură cu uh, momentele în care uh, rețelele uh, au fost uh, configurate și adoptate. Când ne sunt semnalate aceste cazuri, când nu cunoaștem uh, termenele și metodologia, analizăm modul în care codificările rețelelor au fost realizate și uh, le vom publica și voi fi uh, oricând uh, dispus să vă prezint și dumneavoastră interconectările în domeniul furnizării gazelor naturale. În ce privește uh, codurile tarifare, aici este nevoie de transparență și uh, autoritățile de reglementare naționale trebuie să publice metodologia pentru stabilirea tarifelor și agenția trebuie să furnizeze un raport în legătură cu uh, modul în care metodologia este conformă. Documentul care urmează să fie revizuit este aici, iată, reprezentat. Vedeți că în perioada de vară avem uh, etapa de vârf pentru uh, revizuiri și trebuie să vă gândiți că dispun doar de trei persoane în echipa care se ocupă de acest lucru, deci va fi un volum de muncă foarte mare. Iar acum vedem și abordarea în două etape. Avem 45 până la 50 de milioane de înregistrări ale tranzacțiilor și ordinelor de comercializare care sunt raportate agenției și uh, avem uh, lunar între 3000 și 3500 de cazuri de anomalii pe care le constatăm. Deci, uh, o treime până la un oferi din ceea ce se furnizează în sistem. Există un număr mare de evenimente care creează suspiciuni în fiecare lună, dar este nevoie de aproximativ 20 de asemenea alerte legate de poziția abuzivă pe piață, uh, de fapt, capacitatea noastră de analiză este um, asupra unei uh, trăim din ceea ce ni se semnalează. Noi nu um, comunicăm uh, actorilor direcți de pe piață care sunt elementele de analiză din partea noastră. Înainte de slide-ul final, resursele noastre și nevoia de resurse. Uh, practic, uh, avem o situație dramatică în ce privește uh, personalul cu care lucrăm am obținut până la urmă aproximativ un milion și jumătate de, eu, de euro de care am dispus pentru a îmbunătăți situația, astfel încât în anul următor, 2019, vom putea înființa aproximativ 31 de noi locuri de muncă și uh, Sperăm de asemenea ca în anul viitor să primim uh, aproximativ 8 milioane de euro suplimentar uh, pentru personal, uh, jumătate din acești bani și restul, cea de-a doua jumătate, pentru dotarea cu un software de supraveghere corespunzător. Mulțumesc. Cred că a fost o prezentare foarte interesantă. Nu a fost foarte ușor să urmărim toate aceste date prezentate. Dar acum îi dau cuvântul colegului dumneavoastră. Sper că partea următoare este mai ușor de urmărit pentru că se referă la viitorul agenției. Noi am fost foarte norocoși că am avut parte de uh, atâta sprijin din partea dumneavoastră. Ați văzut, de fapt, cât de mult am muncit și cât de productive am fost de când a fost înființată agenția. Ne-am asumat și câteva roluri noi. Vedem pe ecran sarcinile noi pe care le avem. În rezumat, putem spune că agenția are nevoie să-și extindă rolul tocmai pentru că există această nevoie de monitorizare a uh, uh, organizațiilor europene care nu beneficiază de suficientă monitorizare. Aceste organizații cheie la nivel european trebuie să aibă monitorizare a reglementărilor și Comisia va propune acest lucru în pachetul pentru energie. Așadar, mulțumim Comisiei ITRE și Parlamentului pentru că sprijinul dumneavoastră a fost esențial în ceea ce privește rolul agenției și evoluția sa ulterioară. Cred că suntem de acord în ceea ce privește uh, sugestiile Parlamentului, dar avem câteva com comentarii legate de sugestiile Consiliului și cred că ar fi foarte util să vă împărtășim gândurile noastre în această privință. Este destul de greu. Este un pachet foarte ambițios, cel pentru energie curată, uh, Uh, și va trebui să îi suportăm consecințele multă vreme. Există câteva diferende pe care le avem cu Consiliul, le vedeți în termeni uh, în mare pe ecran. Noi dorim ca acest pachet să alimenteze al treilea pachet. Cred că trebuie să fim mai ambițioși. Noi nu considerăm că uh, există niveluri echivalente de ambiție din partea Consiliului și Parlamentului. Parlamentul este mult mai ambițios, ceea ce ne dorim și noi. Câteva dintre zonele de luare de decizie, care sunt puține la noi, au fost dificile. De exemplu, uh, autoritățile de reglementare. Dacă una dintre autorități nu este de acord cu o poziție luată, atunci uh, Uh, subiectul este deferit, deferit agenției. Așadar, procesul de luare de decizie este foarte dificil. Pentru mare parte din hotărâri nu putem ajunge la un acord. Pentru că una sau două dintre autoritățile naționale nu sunt de acord, așa că subiectul ajunge pe masa noastră. Uh, este foarte dificil ca fiecare dintre cele 28 de state membre și implicite autorități să fie de acord pe toate temele tot timpul, normal. Și normal că ne îngrijorează, deci, și formularea uh, recomandărilor Consiliului. Uh, ne place mai mult abordarea Parlamentului, care e mai ambițioasă. În ceea ce privește sarcinile noi, procesul de luare de decizie din partea agenției. Ei bine, acolo unde putem lua o hotărâre, fără să trebuiască să se stabilească totul prin legislație, cred că aici este nevoie de mai multă flexibilitate, așa cum a prevăzut și Parlamentul. Adică trebuie să se dea agenției mai multă putere de decizie. Și cred că acest lucru ar fi mult mai adecvat uh, și mult mai bun decât să încerci să legiferezi pentru fiecare temă în parte. Uh, Decarbonizarea, digitalizarea, acestea sunt schimbări masive care au loc pe piețele de electricitate și gaz și cred că dacă se întâmplă ceva astăzi, acest lucru nu va mai fi valabil în 5-10 ani. Deci trebuie ca agenția noastră trebuie să-și poată să trebuie ca agenția noastră să-și poată adapta procesul de luare de decizie și rolul de-a lungul timpului. Deci noi sprijinim poziția Parlamentului în acest domeniu. Este mult mai uh, Uh, potrivită pentru potențialele evoluții de pe piață. Mm, abordarea Consiliului ni se pare una regresivă. Noi dorim să mergem mai departe, nu dorim să reducem rolul pe care îl avem acum. Unul dintre punctele contencioase care au tot apărut și există o tensiune naturală între rolul directorului și rolul autorităților naționale. Uh, Aș dori să vă spun cum funcționează uh, lucrurile. Aranjamentele actuale sunt stabilite în pachetul al treilea, deci inclusiv deciziile care pot să fie luate de uh, director și în ce privință trebuie să abordeze uh, Consiliul Autorităților de Reglementare. Mi se pare, de exemplu, foarte valabil că directorul uh, să fie cel, ca directorul trebuie să fie cel care uh, are uh, puterea de a ne face propuneri cu sprijinul funcționarilor și să uh, ne provoace să cădem de acord. Deci, un fel de proces de cooperare, de încurajare a cooperării. Uh, Nu cred că a bucurat, n-ar bucura pe nimeni ca rolul directorului să fie uh, diminuat și să um, și procesul de luare de decizie să fie uh, mai mult un fel de consultare a unui secretariat. Deci, îmbunătățirea în regulament este vizibilă, dar avem nevoie de mai multă certitudine. Unele dintre domeniile Uh, care trebuie să facă obiectul, nu, adică nu este întotdeauna clar care domeniu face obiectul consultării Consiliului Autorităților de Reglementare și care nu. De asemenea, um, finanțarea agenției. Mi se pare foarte interesant acest uh, concept că um, să se poată, să se poată colecta um, comisioane. Cred că este foarte bine ca o autoritate să poată să facă acest lucru în nume propriu și să nu, uh, să nu trecem printr-un intermediar uh, de, de la guvern care oricum trebuie să dea bani în alte domenii. Um, aceste, aceste tarife, aceste comisioane vor face obiectul unor teste um, din partea autorităților, din partea Comisiei, din partea Consiliului Autorităților de Reglementare. Va exista un proces de verificări. Așadar, aceste comisioane pe care le-ar preleva uh, agenția uh, din partea entităților ar uh, ajuta-o să își îndeplinească rolul mai bine. Voi încheia spunându-vă, spunându că avem o conferință în 5 iulie și vă invităm pentru că dorim să aflăm care este perspectiva parlamentarilor, nu doar uh, a industriei. Președintele, mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și văd că este aglomerată sala până peste, to- până peste poate. Doi colegi s-au anunțat că vor să intervină. Primul va fi domnul Sean Kelly, că tot vorbeam despre Irlanda. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc din nou pentru prezentări. Este evident foarte important pentru noi uh, acest subiect și tot revine în cadrul discuției noastre. Da, agenția dumneavoastră trebuie să aibă uh, resurse proprii și acestea trebuie să facă obiectul controlelor încrucișate. Este o idee foarte bună și am arătat că în Uniunea Europeană, dacă fie că vii dintr-o țară mică, fie că vii dintr-o țară mare, poți să progresezi. Aceasta este o regulă generală. Și este important să existe această recunoaștere, mai ales în perspectiva Brexit. Monitorizarea reglementărilor prin pachetul pentru energie curată este foarte importantă. Eu sunt uh, raportor uh, pe această temă. Avem un trilog mâine, am avut o reuniune a raportorilor din umbră ieri de asemenea, ambiția în formulare. Parlamentul are un rol important aici. Nu doar în această inițiativă, ci peste tot. Noi trebuie să împingem Consiliul. Nu știu de ce există o reticență la nivelul Consiliului de a merge mai repede. Uh, Și asta cred că demonstrează și importanța pe care o are Parlamentul. Noi putem privi lucrurile în mod mai obiectiv și, să, și putem avea propuneri care au uh, mai mult sens. Dar se pare că tot timpul Consiliul uh, merge cu frâna uh, pusă. Și da, într-adevăr, Parlamentul va avea un rol imens de jucat în această privință. Sper că vom putea coopera și că vom putea să acordăm ACER uh, resursele necesare pentru ca acesta să se asigure că pachetul pentru energie curată este implementat așa cum trebuie. Eu sunt încredințat că așa se va întâmpla. Poate există domenii uh, în care trebuie să se înregistreze îmbunătățiri, poate sunt subiecte pe care trebuie să insistăm mai mult pe lângă Consiliul, dar oricum, pe lângă Consiliul, dar oricum vom face asta și vă urez succes. Președintele, mulțumesc, stimate coleg, pentru observațiile dumneavoastră valoroase. Uh, acum, în numele domnului Peterson, care este raportor pentru ACER, va vorbi Domnul Federle. Colegul nostru își cere uh, scuze că n-a putut veni, avea treburi urgente în Danemarca, dar numele său vreau să apreciez cooperarea grozavă pe care ați avut-o la dosarul pe care l-a pregătit pentru referitor la ACER și ar dori să profite de ocazie să sublinieze activitatea bună a domnului director um, Alberto Botoșin care și încheie mandatul. Um, rolul său a fost foarte important așa cum ați uh, detaliat și dumneavoastră, ați arătat ce ați făcut, la ce ați lucrat și dorim de asemenea să subliniem faptul că un Europeană în cooperarea sa pe energie uh, e foarte bine că are o asemenea agenție pentru a supraveghea ce se întâmplă pe piață pentru o integrare și mai bună a pieței. Și să fim clari, o Um, integrare suplimentară a acestei piețe este esențială pentru asigurarea tranziției și pentru o mai bună reziliență a aprovizionării cu energie. Și uh, Domnul raportor este foarte mulțumit de compromisul pe care am reușit să-l um, avem în uh, Parlament cu privire la ALCER, pentru că acordă mijloace ALCER să-și îndeplinească sarcinile și modalități de a-și obține finanțarea. Pentru Parlamentul European a fost important să aibă o abordare bazată pe piață și um, Uh, noi, ca scandinavi, ne bucurăm foarte mult uh, de acest lucru și în felul acesta se combate discriminarea energetică. Și avem cu ocazia aceasta și posibilitatea de a avea o, o abordare mai amplă la piața energetică și la integrarea asta, pentru că nu avem nici interese financiare de la companiile naționale. În felul acesta avem o perspectivă mai amplă și ca notă um, de subsol pot să vă spun că poziția Parlamentului cred că vine și în folosul cetățenilor europeni până la urmă, pentru că avem o vedere mai de ansamblu decât um, cea din statele membre. Și vrem ca piața internă să se bazeze pe un flux liber al uh, bunurilor și al serviciilor în uh, campanii, colegii tind să spună că e prea multă piață și prea puține uh, inițiative um, umanitare, de exemplu, dar în cazul acesta chiar uh, e prea puțină piață, pentru că aceasta ar fi în folosul cetățenilor și e nevoie um, eventual um, să avem și um, o protecție pentru cetățeni, mai ales în contextul scăderii uh, Uh, prețurilor pentru uh, energie eoliană și solară. Trebuie să existe și o aliniere a documentelor, a pozițiilor instituțiilor uh, și domnul raportor dorește să se meargă mai mult pe linia Parlamentului și, de asemenea, se adresează colegilor săi să dea dovadă de curaj în discutarea acestor chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru observații. Într-adevăr, sunt convins că după vacanță o să reușim să ne întâlnim cu domnul Potocic înainte să își încheie activitatea ca șef la CER. Mulțumim, ați menționat faptul că îi se termină mandatul, dar sper din nou că în septembrie sau în octombrie cel târziu ne vom întâlni din nou. Aș dori să invit să pe domnul Oliver Koch de la Comisia Europeană să ia cuvântul pe acest subiect. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație din punctul de comisie, din punct de vedere al comisiei, ACER merită cel puțin la fel de multă atenție ca Brexitul pe care l-am discutat anterior. Poate că nu e la fel de spectaculos, dar nu putem să subliniem suficient faptul că acel a jucat un rol esențial în dezvoltarea pieței interne. Lucru care a devenit clar pentru multă lume abia în ultimii ani, pentru că abia uh, Uh, în acești ani au intervenit uh, practice de decizie și la cer s-a ajuns la acord asupra unor lucruri care erau fragmentate înainte. E bine, aceste decizii, într-adevăr, au avut loc în ultimii câțiva ani și oamenii și-au dat, uh, și dat seama că acel joacă un rol pozitiv domnul Alberto Potornic și echipa dumnealui, într-adevăr, merită Mm, cumva un premiu de sterele tăcute ale pieței interne. Se spune foarte clar în regulament că piața internă vine cu eficiență energetică, cu securitatea aprovizionării, lucruri care n-ar avea loc fără mm, interconectare, fără cooperare și ce vreau să reamintesc Parlamentului este faptul că, în primul rând, este vorba de economii foarte mari pentru consumatori. Mm, oamenii economisesc bani pentru că nu se fac niște cheltuieli inutile. Bun, uh, acest lucru, bineînțeles, nu poate să evite cu totul probleme legate de Brexit, însă obligația noastră este aceea de a evita costuri legate de neimplementarea pieței unice. Și Domnul Potoșnic a menționat în câteva slide-uri aceste aspecte, cred că ar putea să detalieze ore în șir, arătând obstacolele care sunt uh, acum în calea pieței interne și modul în care am putea să um, culegem noi roadele unor uh, activități de coordonare, pentru că uh, altfel uh, cetățenii va trebui să suporte costurile acestor obstacole transfrontaliere. Domnul podoșnic a prezentat o situație foarte neobișnuită în care 50% dintre fluxurile uh, frontaliere sunt blocate. Nu știu să existe vreo altă categorie de mărfuri unde să existe o situație asemănătoare și suntem de acord cu acel că e o problemă pe care trebuie să o soluționăm și vrem să facem acest lucru. Se constată că procesul nu este ușor nu e ușor să cazi de acord, uh, statele membre să cazi de acord uh, în ceea ce privește regulamentul acel. Surprinzător este faptul că este unul dintre regulamentele unde Consiliul n-a reușit să ajungă la o abordare generală. Sperăm totuși că se va rezolva acest lucru în zilele care urmează. Însă sarcina cer în întreaga arhitectura pieței este foarte importantă Este foarte important să ne dăm seama că acel nu reprezintă așa o instanță tehnică de raportare, ci că are funcții cheie pentru piață construite ca o cooperare între statele membre. Și dacă pierdem acest instrument, ne vom confrunta cu obstacole serioase și de aceea Comisia vrea să uh, vă îndemne să recunoașteți uh, rolul acesta. Avem un al treilea pachet uh, creat în 2009. Dacă s-ar merge înapoi de la acesta, ne-am confrunta cu mari probleme, spunea și domnul Potoci, că sunt anumite bucăți din anumite propuneri care cumva ar da timpul înapoi, ar face regrese în acest sens. Noi sperăm că acest lucru să se rezolve prin uh, trialogurile care urmează. Sperăm să găsim soluții ca să în... preîntâmpinăm acest lucru. Să ne gândim la modalitățile uh, în care am putea chiar să consolidăm și mai mult integrarea energetică, am fi și mai uh, încântați, dar oricum uh, Ehm, știm că discuțiile sunt esențiale pentru funcționarea pieței, de aceea că nu putem decât să sperăm să avem uh, sprijinul Parlamentului și mulțumim încă o dată acer pentru rolul esențial pentru Comisie. Uh, echipa este foarte mică, nici vă dați seama cât de uh, mică este, dar are un aport esențial pentru piața internă și de aceea Apreciem foarte mult prezentarea de astăzi și așteptăm cu interes o cooperare în continuare. Mulțumesc, domnule Co. Vreți să luați cuvântul? A, iată, domnul Vangen. N-a participat la prezentare, dar domnul Vangen, dar vrea să ia cuvântul acum. Danke. Mulțumesc. Din păcate am venit uh, târziu pentru că, din nefericire, cele două comisii din care fac parte au avut ședințe în paralel, Econ și ITRE, dar am reușit să răsfoiesc puțin documentația și ESA, într-adevăr, desfășoară o activitate foarte bună, așa cum a spus și domnul doctor Koch. Am uh, lucrat uh, în acest sens și pe 26 februarie am luat o decizie, din păcate la nivelul Consiliului nu se mișcă nimic. Nu există niciun fel de disponibilitate pentru ca acest subiect, care este destul de dificil, să fie până la urmă tratat într-o întâlnire tripartită. Aș fi foarte recunoscător dacă ați reușit să-l convingeți pe președintele Comisiei ITRE, domnul Busec, să protesteze față de această poziție a Consiliului, pentru că, de fapt, încă în timpul președinției bulgare ar trebui să declanșăm trilogul. Deci, noi ne dorim o îmbunătățire a situației, noi ne e, dorim ca o serie întreagă de competențe să fie atribuite ESA, poate nu toate așa cum își dorește această agenție, dar eu cred că Uh, și Parlamentul European trebuie să susțină aceste demersuri pentru că nu vreau să ajungem înainte de alegerile parlamentare, că nu putem ajunge la un consens și că ESA uh, până la urmă nu va beneficia de sprijinul nostru. Mulțumesc foarte mult, apreciem punctul dumneavoastră de vedere. Da, eu nu am fost decât raportor din umbră, spune domnul Langan. Bineînțeles că vom transmite domnului Buzec această doleanță și mâine când uh, îl veți putea întâlni personal, uh, veți putea din nou să susțineți această idee. El ar putea să mai amâne puțin directiva privind cazele naturale. Mulțumesc! Acum este rândul dumneavoastră, domnule Potoșnic dacă doriți să comentați cele auzite. Okay, I'd like to just really... Da, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru sprijinul pentru agenție, cred că este foarte util. Profit de ocazie ca să vorbesc în limba mea națională cu celălalt irlandez și urmează cuvinte în limba irlandeză, pentru care nu există interpretare. <laughs> But I, I will limit my, my, my use of the Irish language to that. Cred că la asta am să mă limitez uh, în uh, intervenția mea în irlandeză. Dar dacă cumva domnul Potoșnic nu mai are ocazia să mai vină să prezinte, vrem să-i mulțumim foarte mult noi cei de la NRAs pentru munca pe care a făcut-o, pentru că a avut pe picioare agenția, care a avut un succes enorm și a venit cu niște rezultate foarte bune și noi apreciem foarte mult această uh, activitate. Uh, Uh, uh, uh, mulțumesc foarte mult domnului Kelly, în primul rând domnului Langen și domnului Federle pentru cuvintele amabile la adresa agenției și de fapt, vreau să mulțumesc întregului Parlament European, mai ales acestei comisii, pentru sprijinul pe care l-ați acordat mereu agenției, inclusiv la chestiunile bugetare, dar nu doar acolo, în munca pe care am făcut-o și în atenția pe care ne-ați acordat-o. Domnul Patterson a fost de două ori la Ljubljana și a fost, uh, au fost vizite, uh, reuniuni foarte constructive de fiecare dată și vreau să-i mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o mereu la activitatea legată de pachetul pentru energia curată. E foarte important, e o recompensă mare pentru noi și pentru munca pe care o facem. Vreau să fac două comentarii, pentru că nu au fost întrebări, așa că poate am să folosesc ultimele trei minute ca să fac două comentarii. În primul rând, Garrett a menționat faptul că există o dinamică în relația dintre NRS și Consiliu. Consiliul, în propunerea Consiliului European, încearcă să schimbe dinamica aceasta unul dintre slide-urile pe care le-a prezentat Garrett se referă la um, rolul um, Consiliului de autorități de reglementare și faptul că acesta trebuie să vină cu un aviz înainte ca directorul să poată emite une, multe dintre documente. Însă sunt anumite aspecte unde o astfel, un astfel de aviz uh, favorabil nu este neapărat uh, necesar. Uh, am discutat acest lucru, este un proces foarte inclusiv, însă până la urmă sunt câteva activități pe care le desfășurăm unde directorul are ultimul cuvânt și Consiliul poate să comenteze, însă nu are veto, nu are putere de veto. Însă este problema raportului de monitorizare a pieței, sper că îl cunoașteți, că l-am prezentat în fiecare an, și se uită la ce se întâmplă în statele membre. Încearcă să identifice probleme, obstacole, întârzieri, neconformități. Și cred că un nivel de autoritate față de autoritățile naționale este important ca raportul acesta să Uh, descrie în mod corect uh, și fiabil ceea ce se întâmplă. Eu încerc mereu să ascult ce îmi spun uh, membrii Consiliului de Autorități de Reglementare, dar până la urmă noi încercăm să venim cu o imagine neutră, adevărată și cred că rezultatul ar fi foarte diferit dacă acest Consiliu, acest bol ar trebui să le fie pe plac tuturor um, autorităților naționale de reglementare pentru că uneori spunem ceea ce acestora nu ne convine, însă cred că le facem și lor un serviciu că subliniem unde sunt problemele. Și modul în care este construit regulamentul existent în ceea ce privește uh, relația dintre board și director este bun, pentru că identifică faptul că e un scop comun uh, și că agenția are un rol de a indica um, bunele practici, dar și problemele. Un lucru asemănător și la partea de remit, pentru că trebuie să se asigure o aplicare consecventă. Și, în sfârșit, referitor la resurse, noi am uh, cerut resurse suplimentare de când uh, ne-a fost alocat mandatul, dar um, avem și Comisia uh, de Resort din Statele Unite cu care am lucrat și uh, am văzut cum funcționează. Ei nu sunt neapărat mai eficienți decât noi, însă folosească de trei ori mai multe resurse decât avem noi. Și nu-i corect, nu neapărat față de noi, dar față de consumatorii europeni, pentru că aceștia au dreptul să fie încrezători că prețurile la electricitate pe care le plătesc sau la, le plătesc sau la gaz nu sunt umflate sau perturbate de către manipulări de piață sau de către alte practici incorrecte. Și cred că dacă mie mi-ar spune cineva nu mai faceți remit, n-aș putea să fiu mai fericit. Aș dormi mai, mai bine și mai mult noaptea, dar cred că e datoria noastră față de consumatori. Uh, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Poate că e ultima mea apariție aici, poate nu, dar uh, vreau să mulțumesc și comisie pentru că ne-a fost uh, partener mereu pe parcursul acesta foarte um, complicat. Mulțumesc foarte mult. Cred că suntem cu toții uh, conștienți de faptul că există mm, mai multe frontiere în Uniunea Europeană, mai ales la partea de interconectări, că sunt toate aceste aspecte legate de nord, sud, uh, tot ce ține de gazoducte și mai avem sigur și liniile de mm, uh, voltaj uh, ridicat care nu sunt folosite, nu sunt informații noi, cunoaștem problemele și cred că colegul nostru le-a menționat foarte clar. Vreau să vă mulțumesc amândurora pentru prezentare, pentru discuție și vă asigurăm că vom sprijina în continuare agenția în uh, negocierile cu Consiliul, atât la partea de procedură bugetară, alocarea de resurse financiare și bugetare și de personal pentru um, agenție, cât și în um, modul în care funcționează agenția, ITRE a adoptat un mandat care asigură un uh, rol puternic de reglementare pentru agenție. După aceste concluzii, aș dori să mi-anunț, distinși și colegi, că mâine dimineață s-a anulat programul și că programul începe la ora 15 mâine, deci după amiaza. Va fi o ședință de la 15 la 18.30. Avem domeniul știință și inovare deschidere către lume, schimb de opinii cu privire la cooperarea internațională în ceea ce privește cel de-al nouălea program cadru în cooperare cu STOA. Și rețineți, de dimineață sunteți liberi să vă um, implicați în orice alte activități, dar după amiază de la ora 15 avem această sesiune care va continua. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. La revedere!